existat descreșteri, scăderi în acest domeniu și poate că problemele stau în structura programului. Un sector care trebuie să se bucure de atenția noastră este uh, cel al alimentar și al uh, legumelor. Cu Comisia și Consiliul la Trilog pentru bugetul pe 2012 am uh, revenit la, sau am susținut cifrele Comisiei și am retrimis Consiliul la cifrele Comisiei cu o remarcă că, că diferența trebuie utilizată pentru a susține sectorul și organizațiile de producători care sufereau de pe urma efectelor crizei. Dar noi încă mai așteptăm și la ora actuală propuneri concrete ale Comisiei în legătură cu modul în care vor utiliza aceste sume de bani pentru scopul uh, stabilit. Aș dori și niște răspunsuri, dacă se poate. Și sigur trebuie să vedem dacă sectorul are nevoie de atenție deosebită în 2013. Da. În primul rând, cred că e important să obținem um, răspunsurile pentru bugetul acestui an, pentru că încă nu le-am primit din partea Comisiei. Și ultimul punct, proiectele pilot, a spus data trecută, la reuniunea noastră, că doream să propun proiecte uh, de mari dimensiuni, nu proiecte individuale, ci proiecte susținute de multe grupuri dar în primul rând trebuie să fac o observație. Poate aș putea să uh, vă cer să faceți liniște, că vreau să vorbesc rapid, dar trebuie să mă și aud ce spun. Mulțumesc. Deci, proiecte pilot. Înainte de a ne, proiecta, uh, de a ne concentra, mă scuzați, pe unele noi, uh, cred că ne-am exprimat destul criticile aici, în Parlament, în legătură cu fostele proiecte, care, cu vechile proiecte care nu sunt aduse la îndeplinire, nu sunt puse în aplicare proiecte la care noi țineam foarte mult. Deci, uh, observatorul pentru prețuri agricole, sigur, există un website, dar problema marjelor e foarte importantă și că n-a fost rezolvată. Doream ca cele mai bune practici să uh, fie puse la dispoziția tuturor, simplificarea, uh, proiectele pilot, deci nu au fost implementate, implementarea intercondiționalității nu s-au implementat. Deci, totuși, subliniez uh, că încă acestea sunt încă prioritățile noastre, spun asta comisie. Apoi, speculații, volatilitatea pieței aici. Un proiect pilot pentru care am votat și care nu se pune în aplicare. Și uh, mergând și mai departe cu aprobat. noastră, aș propune și un proiect pilot unde noi informăm mai bine agricultorii în legătură cu modul în care pot reacționa la situația asta volatilă a piețelor se poate critica această situație, dar uh, fapt este că așa stau lucrurile, deci trebuie informați mai bine agricultorii în legătură cu modul în care să poată ei reacționa, deci să nu facem o discuție de nivel academic, ci practic. Dacă sunteți de acord, dragi colegi, uh, ar fi ceva interesant uh, pentru un proiect pilot pe viitor. Astea erau punctele cheie. Acum aștept și reacția colegilor și a comisiei. Da, bă, că nu avem timp la dispoziție. Mulțumesc, Esther. Bun. Da, cuvântul lui George Lyon, în primul rând. Da, pe scurt, sunt de acord cu abordarea lui Esther privind bugetul și spun și eu că trebuie să fim responsabili și să recunoaștem că avem o situație de criză economică. To amend uh, the Commission's proposals, uh, I would like some clarification. Aș dori și eu anumite clarificări în legătură cu unele creșteri. Nu știu dacă Comisia ne poate spune dacă anul trecut a fost vorba de o sumă de 10 uh, miliarde din partea statelor membre. Comisia nu a putut să o respecte din cauza angajamentelor. A fost vorba de și, și de dezvoltarea rurală acolo și, în al doilea rând, o protecție, predicție de 5,4% de cheltuieli suplimentare la dezvoltarea rurală. Ă, cât de, cât de încredere aveți în, procent, în procentajul acesta și cum ați făcut estimările ca să hotărâți uh, dacă uh, acea creștere va putea fi obținută din partea statelor membre. Întreb asta pentru că dezvoltarea rurală, din câte am înțeles eu, nu prea este orientată spre cerere, nu e precum la fondurile structurale. Poate ne spuneți cum ați ajuns la acel procent de 5,4% sau 4,5%, mă scuzați. Mulțumesc acum, Ulrike. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne de Lange și mulțumim pentru că a vorbit, că ne-a prezentat lucrurile pe scurt. Sigur că e bine să găsim, uh, cum face Comisia, uh, elemente de economisire, dar dacă comparăm uh, bugetul european cu cele naționale, păi este foarte limitat. Dar uh, competențele noastre sunt mai mari acum. Și noi dorim investiții care să garanteze, care să garanteze creșterea. Bugetul agricol datorită celui de-al doilea pilon care se referă la dezvoltarea rurală va putea sigur să contribuie la a crea plus valoare în zonele rurale și să creeze și locuri de muncă. Însă cred că e absurd uh, că acum, faptul că acum cu anumite proiecte pilot, după cum spunea Esther, nu s-a dat urmare, nu au fost puse în practică. Trebuie să facem presiuni ca să nu se piardă aceste proiecte până la urmă. Proiecte subvenționate de comisie, desigur. Eh, doamna de Lange vorbește în documente problemele sectorului eh, legumicol și eh, cel al fructelor. Noi sigur că va trebui să vorbim cu Comisia de toate sectoarele care sunt afectate de probleme. Producătorii de lapte au probleme, de exemplu. Scad prețurile și uh, Doresc să văd uh, care va fi reacția Consiliului față de propunerea Comisiei. Centele, mulțumesc. Dau cuvântul uh, domnului director Longo din partea Comisiei și apoi din nou doamne de Langhe. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să mă exprim pe scurt, la fel ca doamna de Langhe, care doresc să-i mulțumesc pentru un proiect de raport de foarte bună calitate proiect pe care l-am citit cu mare interes și mă limitez și eu la a încerca să răspund întrebărilor care mi-au fost adresate aici. Nu doresc să mai fac o prezentare generală a propunerii noastre de buget. În ce privește prima întrebare, și anume programul uh, laptelui în școli, Comisia a făcut o propunere pe baza unei analize a nevoilor de buget. În 2011, executarea acestui program a ajuns la 64 de milioane de euro. Și în ce prevedem noi pentru 2012, pe baza datelor avute la dispoziție, nu se referă la o executare care ar depăși cu mult această cifră de 64 de milioane, care deja s-a înregistrat în 2011, dar uh, însă, însă cu amărăciune constatăm faptul că cele 94 de milioane prevăzute uh, pentru bugetul 2012, din păcate nici în acest an nu va fi atinsă. Așadar, într-un spirit general de sobrietate, ca să spun așa, din propunerea noastră bugetare, noi am hotărât să facem doar o ușoară creștere față de 2011. 64 de milioane, ne eh, limităm acum la 66 de milioane. E dificil de oferit o explicație. Poate ar trebui să cerem o explicație mai degrabă statelor membre care nu au venit cu programe mai uh, amănunțite. sperăm că pe viitor se vor putea crea condițiile ca să încurajăm statele membre să avanseze pe această direcție. Sigur că doamna de Lange ne va putea ajuta ca, să, ca așa să stea lucrurile. Ce privește fructele și legumele, după cum știți, domnule președinte, comisarul nostru este foarte preocupat de situația asta și serviciile Direcției Generale pentru Agricultură uh, urmăresc cu atenție situația pentru că e vorba de o piață sensibilă aflată într-un moment dificil. Noi suntem gata să reacționăm atunci când se vor crea condiții de criză pe această piață, încercând cu instrumentele existente să venim și cu răspunsuri corespunzătoare, să avem o reacție bună la situațiile care se vor prezenta. Sigur, e un sector sensibil, după cum spuneam, și dificil și se bucură de întreaga noastră atenție. V-aș reaminti și că anul trecut a fost binevenită declarația uh, Parlamentului care a însoțit deciziile finale uh, pe buget uh, anul trecut și eu sper ca și pe viitor să existe uh, o susținere din partea Parlamentului pentru un sector, repet, care necesită o atenție deosebită. Și acum un punct important. Ok, ok. Um, sui progetti pilota avrei tutto. Deci proiectele pilot, sigur, aici uh, ar fi tot felul de argumente de prezentat doamne de Lange, dar nu, nu sunt întâlnite acum condițiile ca să o fac, uh, ci într-o reuniune bilaterală uh, se pot da aceste informații. Mulțumesc! Mulțumesc cer scuze domnului Longo, iată am depășit timpul, dar mai dau cuvântul în încheiere lui Esther. Da, doamna de Lange, foarte pe scurt. Asta e problema uh, părinților când nu se respectă timpul uh, de lucru. Da, mulțumesc uh, Comisia pentru că ne-a explicat, pentru că e dispusă să, să explice în detaliu pro, problema cu proiectele pilot. Cred că cei care sunt interesați în acest, pe acest subiect ar trebui să avem o discuție în care să intrăm în detaliul problemei. Încă observații, inclusiv pentru colegii socialiști. Da, sigur că dacă menționați un sector, poate trebuie să menționați și altele. The uh, fund that we, that we had a couple of years ago, so in that regard... S-a vorbit aici de lapte, sigur, aici s-a rezolvat problema la vremea respectivă și sper să nu mai apare o situație în care să apară toate problemele, să nu să se piardă concentrarea. Încerc să ajung la un echilibru. Sunt de acord și cu remarcile făcute de domnul Lyon și vă mulțumesc. Molto bene, grazie, grazie Esther, grazie. Președintele, foarte bine, mulțumim, la revedere. Ne revedem lunea viitoare la orele 5.